Good afternoon. Sui tempi dobbiamo essere molto, poi è da Ecco, ecco, ecco. Good afternoon everybody. Good afternoon. Bună ziua tuturor. Bine ați revenit pentru sesiunea de după amiază a acestui atelier pe care îl organizăm pe toată durata zilei. Această secțiune va fi devot, adoptată prezentării documentului de lucru cu privire la ICT-uri, adică tra, uh, trans, persoane transferate în cadrul aceleași corporații. Colegul nostru, domnul Iacolino, este raportor pe acest subiect și vom începe prin a-i da cuvântul pentru a prezenta documentul de lucru în calitate de raportor. Apoi uh, vom avea o intervenție din partea Comisiei și din partea uh, Consiliului și uh, în cele din urmă, uh, raportor uh, din partea Comisiei pentru Ocupare, în conformitate cu articolul 50 al regulilor de procedură. Urăm bun venit și experților care se află acum la prezidiu alături de domnul Iacolino. Era, uh, este vorba despre uh, domnul Stefano Manservisi, director general pentru Direcția Generală Afaceri uh, Interne a Comisiei Europene, doamna Vivien Vadasi, care a fost aici și în această dimineață, ne-a însoțit pe durata secțiunii de dimineață. Dânsa este consilier pe justiție și afaceri interne pentru reprezentanța permanentă a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană. Și uh, în cele din urmă, doamna Lisa Iaconsari, care este raportor din partea Comisiei pentru Ocupare. Bun venit! Începem și reamintesc tuturor la început că în această după-amiază trebuie să ne amintim chiar de la bun început limitările de timp. Mulți dintre noi, cei prezenți aici, au un avion de prins datorită Paștelui. Cu siguranță, mai mult de o persoană va fugi spre aeroport după această sesiune de după amiază. Prin urmare, e foarte important să respectăm uh, programul avioanelor și uh, cu asta să respectăm timpul de intervenție. Mai întâi dăm cuvântul domnului raportor uh, Iacolino. domnule președinte. Bună ziua tuturor colegilor și uh, experților aflați aici la prezidiu alături de mine. Le mulțumesc pentru prezentele pe care le vor uh, face. Vorbim despre o propunere de directivă, iar eu voi prezenta caracteristicile și conținutul uh, acestei uh, propuneri. Subiectul este legat de cel discutat dimineață, cel al lucrătorilor sezorieri. În această după-amiază vom analiza mai exact lucrătorii din statele terțe care deja lucrează în uh, structuri uh, corporatiste private care au uh, filiale în Uniunea Europeană și în state terțe e posibilitatea ca aceste persoane să fie angajate uh, în Uniunea Europeană pentru aceeași uh, companie. Aceasta este o directivă elaborată de uh, comisie anul trecut și e parte a pachetului care vizează migrația reglementată. Acest pachet uh, solicită transparență și uniformitate pieței, aspecte foarte uh, importante. Se uh, leagă ideea fluxurilor uh, migratorii uh, regulate de situația pieței muncii. Sunt luate în discuție profesiile corporatiste uh, și solicitările pentru acestea, pentru că avem de-a face cu categorii de lucrători eh, care, în termeni foarte clari, respectă trăsături eh, generale, dar voi reveni la acest eh, subiect puțin mai târziu. În general vorbim despre persoane care fac stagii, despre specialiști care sunt foarte bine calificați și care pot să-și aducă o contribuție semnificativă la susținerea pieței uh, unice europene. Dacă ne uităm la dispozițiile acestei directive, remarcăm că există o dezbatere cu privire la posibilitatea ca lucrătorii să se întoarcă acasă în conformitate cu uh, dispozițiile acestui uh, text. Acest uh, text a fost deja discutat cu Comisia și Consiliul și, evident, solicită atenție. Comisia se gândește la o revizuire la acordului Schengen din cauza presiunii migratorii puternice, care este vitală. A existat o navă cu 700 de uh, migranți uh, din Africa și Africa subsahariană care a ajuns la Lampedusa ieri din uh, cauza serviciilor de uh, pază de coastă ale Italiei. Din fericire a putut interveni paza de coastă care a ajutat foarte mult în această situație. La nivel politic este vorba de fenomene foarte importante care nu pot fi ignorate. Avem nevoie de mecanismele de control necesare pentru a putea evita Um, ca aceste lucruri să iasă de sub control și să existe abuzuri. Măsurile trebuie să fie coerente și în ceea ce privește migrația legală, cea care încă nu este acoperită de anumite acorduri. Am avea nevoie așadar de o abordare unitară, uniformă a Uniunii Europene pentru uh, abordarea acestor fluxuri migratorii. Este clar că statele membre trebuie să verifice această directivă și trebuie să o vadă și în lumina principiului solidarității. Aceste lucruri au fost discutate și pe 4 aprilie au fost uh, discutate și dezbătute în ședința plenară de la Strasburg. Comisia a făcut o, a adus, și-a adus o contribuție Uh, esențială, este foarte important să se dea și să se obțină impulsuri din diferite foruri și de la diferite organizații. Nu cred că ar trebui să introducem uh, reglementări tranzitorii, cu toate că acest lucru s-a menționat de dimineață, pentru că un astfel de instrument nu ar trebui să fie utilizat pentru a uh, consolida poziții care deja sunt foarte rigide. Sperăm ca acest instrument să ofere posibilități concrete pentru a face față și consecințelor economice. Comisia a făcut un studiu în acest sens și eu sper că vom putea construi o piață a locurilor de muncă uh, concretă care să permită unor persoane cu înaltă calificare să lucreze, de exemplu, până în 3 ani. Este vorba de persoane care pot contribui în mod semnificativ la, um, la piața unică. Însă transparența este foarte importantă în acest sens. În Italia avem o serie întreagă de acorduri în domeniul uh, muncii Bineînțeles, și stat, celelalte state membre au alte uh, prevederi și acorduri, de aceea este nevoie și de flexibilitate. Transferurile în interiorul unei companii sunt un uh, subiect uh, urgent și, și controversat și uh, este în același timp un subiect care poate fi uh, văzut și în contextul strategia Europa 2020 cu privire la creșterea durabilă în Europa. În ceea ce privește permisul de ședere, aici uh, astfel de măsuri pot uh, stimula economia prin permiterea șederii unor persoane cu înaltă calificare. La final, încă o remarcă. Împreună cu ceilalți raportori, de exemplu cu raportorul din Comisia pentru Ocupare, sper că putem coopera strâns conform articolului 50 și sper de asemenea că vom coopera strâns cu Comisia și cu Consiliul și sunt convins că împreună putem uh, face propuneri uh, constructive și găsi soluții pozitive. Eh, eh, Mulțumim, domnule Iacolino. Mulțumim pentru direcțiile prezentate și că ați eh, respectat timpul de intervenție. Următoarea contribuție va fi cea a domnului Manservisi, director general pentru Direcția Generală Afaceri Interne din Comisia Europeană. Doesn't, no, eh, okay, okay, fine, it's fine, fine. Well, thank you, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Iacolino pentru prezentare și pentru activitatea pe care o desfășoară. Discutăm pe aceste propuneri astăzi, eh, dar faptul poate părea puțin bizar pentru că eh, vorbim despre lupta împotriva migrației ilegale și cu toții suntem îngrijorați eh, în legătură cu ceea ce se întâmplă în sudul Mediteranei. Însă e important să plasăm totul într-un context în care, începând cu 2005, Comisia a indicat care ar trebui să fie politica de urmat pentru a reglementa migrația în interesul nostru. E o inițiativă precum cea care a fost uh, prezentată și dimineață în legătură cu lucrătorii sezonieri și așa ajungem la ultima piesă a um, ansamblului descris în 2005, pentru că vorbim despre pericole pe termen uh, scurt, dar în același timp trebuie să reținem faptul că Uniunea Europeană e un continent uh, care se confruntă cu imigrație structurală. În uh, strategia noastră pentru creștere, așadar, este nevoie să gestionăm așa cum trebuie migrația pentru a putea să ne descurcăm așa cum trebuie, pentru a putea să abordăm provocările concurenței globale. Totul se înțelege uh, în uh, perspectiva uh, reducerii populației active a Europei. Uneori lucrurile nu sunt clare atunci când vorbim despre calitatea dezvoltării noastre și despre lucrurile de care avem nevoie pentru a putea fi competitivi, pentru a putea să exploatăm cel puțin cât se poate de bine potențialul pieței noastre interne. Această directivă vizează exact acest segment, segmentul care privește migrația ca fiind ceva ce acționează în interesul nostru. Migrația acționează astfel nu doar în termeni generici, ci uh, uh, presupune și posibilitatea de a exploata mai bine piața internă. Această directivă, prin urmare, permite realizarea unor investiții în Uniunea Europeană atractivitatea pieței noastre unice sporește. Și uh, acest uh, element nu este văzut ca și obstacol, ci ca și componentă esențială a dezvoltării economice care presupune noi investiții. De aici trebuie să plecăm pentru a crea noi activități economice într-o manieră durabilă. În acest context, uh, a fost elaborată această uh, propunere. În acest context trebuie să o privim. Există o contratendință aici uh, în comparație cu uh, conceptul discutat astăzi, dar sper că vom putea realiza că totul acționează până la urmă în interesul nostru. De ce așa? E bine, pentru că în toate documentele care au fost adoptate la nivelul Uniunii Europene, dar și în cadrul documentelor care nu au fost adoptate la nivelul comunității, găsim ideea legată de modul în care economia europeană ar putea să fie mai uh, competitivă. Știm că trebuie să investim în cunoaștere, în tehnologii avansate, uh, într-o economie inovatoare și bazată pe cunoaștere, pe scurt. Pentru a putea face toate astea, trebuie să fim atractivi uh, din perspectiva resurselor umane, uh, dar uh, uh, trebuie să fim atractivi și pentru cei care lucrează în companii care se regăsesc pe teritoriul nostru sau care plănuiesc să ajungă aici și care până la urmă fac parte din atractivitatea pieței noastre pentru, uh, unice pentru investiții. Vorbim despre ceva ce nu creează doar uh, imigrație suplimentară, ci despre ceva ce reglementează mișcarea persoanelor care fac parte dintr-o corporație. E important să spunem acest lucru și să-l înțelegem, pentru că aceasta nu este o directivă care vizează să sporească uh, migrația din perspectivă juridică, ci e una care mai degrabă permite companiilor să se uh, mute în cadrul aceluiași uh, grup. Companiile pot să își mute și lucrătorii cel mai bine pregătiți, de exemplu managerii sau experții. Acest segment este important pentru că trebuie să înțelegem cu toții care este scopul și care sunt limitările. De ce a fost uh, nevoie să legiferăm acest uh, domeniu? Aceasta este prima întrebare. De ce să legiferăm uh, cu privire la transferurile intracorporatiste? Există companii multinaționale care investesc aici și care trebuie să-și aducă personal de la cartierele generale sau din altă parte pentru a putea să îi aloce așa cum trebuie la diverse sucursale. Dacă această mișcare este menită să creeze mai mult activitate economică, evident trebuie să ne uh, gândim dacă nu cumva putem uh, facilita această mișcare. Trebuie să ne gândim uh, dacă nu cumva avem legi deja la nivelul Uniunii Europene care nu permit această mișcare lină a persoanelor foarte bine calificate care lucrează în cadrul uh, companiilor multinaționale ce își creează filiale sau sucursale în uh, Europa. Am considerat că nu se prezintă în condițiile actuale o piață unică atractivă. Așadar, e nevoie de norme pentru a găsi un teren de acțiune echitabil. Vorbim așadar de persoane foarte bine calificate, uh, specialiști, uh, stagiari cu studii superioare sau directori. Aceste persoane aduc uh, cunoștințe care nu existau uh, și care uh, sunt de folos aceleași companii. Prin urmare, nu intenționăm să creăm o modalitate permanentă prin care aceste persoane să rămână în Uniunea Europeană. Scopul acesta ține de un alt instrument și anume cardul albastru. Până la urmă, aceste persoane care aparțin companiilor pot uh, să rămână o anumită perioadă uh, în Uniunea Europeană. E vorba despre o perioadă limitată, deci rămân doar temporar aici. Acesta nu este obiectivul, ci funcția obiectivului. Se creează condiții pentru investiții eficiente, necesare pentru a crea mai multă activitate economică, mai multă creștere. Prin urmare, persoane foarte bine calificate uh, Uh, vor ajunge aici, vom avea uh, norme armonizate și uh, persoanele vor rămâne doar temporar. Mai sunt și alte chestiuni care trebuie abordate. Vorbim despre persoanele care fac parte din aceeași organizație și persoanele acestea se întreabă cât îmi va lua, de exemplu, să obțin un permis. Nici o companie nu poate investi într-o manieră decentă știind că atunci când mută oameni trebuie să răspundă uh, unui mod imprevizibil de uh, a acționa în această direcție. Deci trebuie să găsim o procedură rapidă de intrare a acestor persoane uh, în Uniunea Europeană, procedură care durează puțin, 30 de zile se uh, obține uh, deodată un uh, permis de reședință și un permis de muncă. Apoi, oamenii spun, uh, ei bine, mi-aș dori să merg să lucrez Uh, eventual ca membru al uh, acestei uh, instituții în Malta, însă aș dori să îmi iau și familia cu mine. Dacă nu pot să-mi iau familia, mă voi gândi de două ori dacă pot să merg să lucrez acolo. Așadar, trebuie să permitem, într-o manieră mai eficientă, reunificarea familiei, aceasta trebuie să se producă repede. Aceste persoane ne privesc pe noi uh, ca făcând parte din piața unică. Prin urmare, doresc să poată intra nu doar într-un singur stat, acolo unde se află filiala, uh, ci să înțeleagă cum anume pot să se uh, miște în cadrul Uniunii Europene, în cadrul pieței unice, pentru a putea să își desfășoare munca așa cum a fost ea organizată în cadrul companiei în care sunt angajați. Și un ultim punct acum, e următorul. Ar trebui să luăm în considerare într-o manieră flexibilă care sunt nevoile în uh, materie de uh, cifre uh, cu privire la angajarea acestor persoane în statele membre. Nu trebuie să uităm uh, scopul principal al uh, directivei, dar uh, statele membre trebuie să recunoaștem acest lucru, sunt cele care vor stabili numărul persoanelor care vor fi acceptate. Dacă toate acestea vor avea succes și textul va fi adoptat, va însemna că persoanele transferate vor trebui să respecte un singur set de norme, nu mai multe. Noile companii care uh, fac parte dintr-un grup de companii vor avea acces uh, la uh, piața globală pentru a-și îmbunătăți cunoștințele. Până la urmă, aceste persoane sunt valoroase nu doar pentru companie, ci și pentru Europa. Rezultatul activităților, la fel pentru că aceste persoane împărtășesc cunoștințele lor și bunele practici într-un anumit uh, domeniu și folosirea lor uh, în respectivele sectoare ne aduce tuturor beneficii. Putem spune că vorbim despre o nișă care nu acoperă foarte multe persoane. Avem cifre care nu sunt foarte mari, însă până la urmă uh, vorbim cam despre 16.000 de persoane care în acest moment sunt partea unui sistem fragmentat. Sunt persoanele care așadar fac parte din această categorie. Avem cifre care diferă de la un stat membru la altul. Cam 4500 în Germania, 3000 în regatul țărilor de jos, 2000 în Franța, 1000 în Spania, Italia și Slovenia. În, conformitate cu statisticile OCDE, ă, transferurile de genul acesta reprezintă 4% din migrația ă, mondială și așa înțelegem nivelul globalizării economiilor și înțelegem faptul că globalizarea presupune că oamenii se mișcă în interiorul actorilor economici de pe piață. Vorbim Uh, despre persoane calificate care aduc uh, cunoștințe și care sunt foarte bine definite uh, pentru a evita abuzurile. Există categorii limitate, așadar. Sunt state precum Regatul Unit, unde mișcarea în cadrul aceleiași corporații reprezintă între o pătrime și o treime din, migrații, din mișcările migratorii trebuie să privim totul din perspectiva unei uh, valori adăugate reale. Care este naționalitatea, până la urmă, despre care vorbim? Vorbim despre indieni, mai ales americani, coreeni, japonezi, uh, anumiți uh, chinezi, pentru că tot mai multe companii chinezești se organizează ca multinaționale și stabilesc sucursale în Uniunea Europeană. Un ultim aspect acum, acesta este scopul pentru care desemnăm uh, noi aceste uh, reguli. Se uh, dezbate acum dacă să aprobăm totul în decizie și eu cred că asta ar îmbunătăți lucrurile, pentru că până acum nu s-au întâmplat lucrurile exact așa cum ar fi trebuit. Se pot face tot felul de erori, putem crede în lucruri care nu există, deci e nevoie și de deschidere. E important să avem asemenea prevederi, la fel cum e important să avem o piață unică. Piața unică creează nu doar un uh, teren echitabil de acțiune, ci uh, ea presupune că aceste tendințe, care sunt uh, dezastroase pentru Uniunea Europeană, pot fi evitate. Se poate investi în cunoaștere pentru a ne îmbunătăți, pentru a aduce o contribuție uh, la Uniunea Europeană, iar unii consideră că acesta este un dezastru. Această practică se evită. Apoi uh, se uh, vorbește despre anumite bariere fiscale, sau care țin de costuri, de forța de muncă și așa mai departe. Până la urmă, practic, obligăm pe toată lumea să privească piața unică ca un test real. Așa uh, ne dăm seama dacă lucrurile sunt formulate bine sau nu. Și haideți să nu uităm acest aspect. Uh, așa putem să uh, abordăm concurența neloială dintre statele membre, creând condiții naționale mai bune um, și um, astfel ajutând statele membre să contribuie mai bine la propria dezvoltare economică. Trebuie să analizăm însă totul cu deschidere. Noi suntem gata să fim deschiși, să analizăm toate amendamentele, însă să reținem totuși această abordare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, uh, uh, domnule Manservisi. Acum dăm cuvântul doamnei uh, Vadasi din partea președinției Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Încă o dată doresc să mulțumesc Comisiei Libe pentru organizarea acestei audieri publice cu privire la persoanele transferate în cadrul aceleiași companii, proiectul de directivă, uh, un aspect foarte important uh, în care trebuie cunoscute pozițiile tuturor, uh, tuturor actorilor implicați. Ne bucurăm foarte mult că vă putem prezenta situația negocierilor în cadrul Consiliului. Această directivă, așa cum a fost menționat de antevorbitorii mei, reprezintă um, cel de-al doilea pilon al uh, planului de politici privind uh, migrația legală, iar uh, scopul său este de a avea un sistem simplu și transparent care să facă economia europeană atrăgătoare pentru restul lumii. Mulțumesc domnului Iacolino pentru acest document de lucru și încă din capul locului vă mulțumesc pentru contribuțiile pe care le vom um, extrage de aici, din uh, ședința de după masă. Dacă îmi permiteți, o să continu în limba maghiară. Președinția ungară își dă bine seama cât de important este acest dosar, mai ales în ceea ce privește impactul pe care îl va avea asupra competitivității Uniunii și a statelor membre. Acest proiect are o plus valoare, așa cum a spus și directorul general, este vorba despre faptul că acesta este un exercițiu de armonizare. E vorba aici despre definiții comune, criterii comune în ceea ce privește admiterea aceasta, bineînțeles, ar putea fi o cale de urmat. Una dintre principalele plusvalori o reprezintă mobilitatea în Uniunea Europeană. La Consiliu avem un grup de lucru cu privire la migrație și vă pot spune că negocierile care se desfășoară acolo sunt foarte intense, iar în ceea ce privește statele membre, unul dintre principalele aspecte îl reprezintă transpunerea practică aplicarea acestei directive. Dorim să ne asigurăm că această procedură este una simplă. Vorbim despre persoanele transferate în cadrul aceleiași companii, dar și pentru administrațiile naționale, cărora vrem să le simplificăm treaba. În ceea ce privește grupul de lucru al Consiliului și discuțiile care au loc acolo, pot să vă spun că acestea se concentrează în jurul conceptului de mobilitate. În acest proiect uh, există dispoziții cu privire la mobilitate. Se... E vorba de puncte pe care le-am aprofundat în discuțiile noastre, pe care le-am analizat în profunzime, iar după noi uh, ideile din acest document nu sunt ușor de pus în aplicare, iar din motive strategice am hotărât să înființăm un model comun de mobilitate și asta de către grupul de lucru al Consiliului, un model pe care îl susține și Comisia. Acesta este alcătuit din două aspecte. Pe de o parte, este vorba despre mobilitate pe distanțe scurte, iar pentru aceasta vom avea o procedură accelerată, pe lângă care avem o abordare mai tradițională în ceea ce privește mobilitatea pe distanțe mari. Un alt aspect de care ne-am ocupat îl reprezintă criteriile de admitere. Aceste criterii trebuie să fie foarte clare, amănunțite, dar și exacte. Lucru foarte important pentru autoritățile care vor pune în aplicare această directivă. Acestea trebuie să fie foarte sigure că persoana se încadrează în sfera de aplicare a directivei iar domnul Lacolino a vorbit despre abuzuri, bineînțeles, acestea trebuie să fie împiedicate, iată de ce lucrurile, să, lucrurile e nevoie să fie cât mai clare. Încă un lucru important pentru statele membre îl reprezintă procedura de respingere, retragere și um, justificări de nerenoire. Uh, aceste prevederi trebuie să fie redactate foarte clar pentru a se preîntâmpina abuzuri și pentru a se putea introduce sancțiuni acolo unde este nevoie. Domnul raportor în acest document nu s-a referit la aceste aspecte, iată de ce doream să le aducem în discuție, fiindcă sunt importante, după părerea noastră. În acest proiect se introduce posibilitatea existenței unor definiții comune. La grupul de lucru s-a dovedit că statele membre doresc definiții clare, exacte, și pentru a asigura acest lucru, ne dorim să ne asigurăm că persoanele transferate care sunt acoperite de directivă au acces la o procedură simplificată. Apoi mai avem și aspecte sociale. Vă dați bine seama că acest domeniu este unul complex. Aici conlucrăm cu uh, grupul de lucru privind uh, chestiunile sociale, iar grupul de lucru privind migrația a cerut avizul acestui um, uh, grup de lucru privind chestiunile sociale, fiindcă reprezintă un aspect foarte important ale discuțiilor noastre, iar la ora actuală au rol consultări. Drepturile acestor persoane reprezintă o altă chestiune discutată, printre care și dreptul de reîntregire a familiei pentru persoanele transferate în cadrul aceleiași companii, așa cum a spus antevorbitorul meu. Acestea sunt principalele chestiuni, iar președin- președinția ungară va organiza dezbateri pe baza acestora. Vrem ca până la urmă să avem o prezentare coerentă a situației, lucru valabil pentru toți actorii implicați, inclusiv statele, statelor membre, fiindcă trebuie să ținem cont de toată lumea în acest exercițiu. În ceea ce privește președinția maghiară, noi nu ținem cont numai de părerile statelor membre, ci și de părerile altor uh, părți implicate. E vorba, de pildă, de moțiuni de amendament, unde conlucrăm cu Comisia, dar și cu președinția poloneză, care va prelua cârma în curând, fiindcă dorim să existe continuitate și, bineînțeles, urmărim îndeaproape activitățile Parlamentului European. Este vorba de negocierile care se derulează aici și sperăm să cooperăm îndeaproape cu Parlamentul European și pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Acum avem raportul de la Comisia pentru Ocupare, doamna Iaconsari. So, thank you very much for Libe Committee. Mulțumesc uh, foarte mult Comisiei Libe pentru organizarea acestei audieri. Am citit documentul de lucru al um, colegului Iacolino cu foarte mult interes. Sunt de acord uh, cu observațiile sale pe o serie întreagă de aspecte. Sunt convinsă că vom coopera foarte bine în viitor și că întreaga directivă va aduce o valoare adăugată Europei, pentru că avem nevoie de creșterea competitivității a bătrânului nostru continent. Iar uh, un instrument pentru a face acest lucru și pentru a un, un, un mod de a face acest lucru este ca uh, migranții să poată uh, primi astfel de uh, locuri de muncă. Cred că acesta este elementul principal al acestei directive. Aș dori însă să adresez o serie de întrebări și comentarii Comisiei Există însă unele puncte, unele semne de întrebare ce rămân um, pe lângă bunele intenții ale documentului. Se spune că diavolul se află în detalii, de aceea voi pune aceste întrebări. Prima mea întrebare este care este uh, legătura între lucrătorii detașați și această directivă. Dacă am citit uh, corect această propunere, că uh, acești lucrători uh, transferați în cadrul aceleași corporații sunt uh, la fel ca lucrătorii detașați, dar, această dar directiva cu privire la lucrătorii detașați nu se aplică. De ce este menționată această directivă dacă nu se uh, aplică? Dacă acești oameni urmează să lucreze timp de trei ani în Uniunea Europeană, nu ar fi mai ușor să, apl să aplicăm pentru ei aceeași legislație ca pentru forța de muncă locală? Dacă ar fi să se aplice directiva cu privire la lucrătorii detașați, atunci ar exista probleme cu directiva uh, ICT cu privire la uh, persoanele transferate în cadrul aceleași companii. Nu cred că aplicarea directivei cu privire la uh, lucrătorii detașați va fi mai uh, ușoară când vorbim despre detașare la nivel global. Iar uh, această directivă este la ora actuală într-un uh, stadiu uh, foarte neclar. Propunerea spune că statele membre pot aplica uh, reguli mai favorabile dar că persoanele transferate în cadrul aceleași uh, companii pot, trebuie să fie tratate cel puțin ca persoanele detașate. Mă întreb ce va spune uh, Curtea Europeană de Justiție despre asta, având în vedere faptul că uh, directiva cu privire la persoanele detașate deja a crescut de la una care impune standarde minime la una care impune plafoane. strategia Europa 2020, Comisia um, sprijină ideea de negocieri locale, însă directiva ICT pare să aibă o abordare complet diferită, pentru că are prioritate față de uh, dreptul um, local prin faptul că sprijină dreptul țării de origine. fără să, dacă nu există o mai multă, uh, o mai bună clarificare, cred că uh, legislația nu va fi eficientă. Sunt de asemenea de acord cu domnul Iacolino atunci când spune că trebuie să clarificăm definiția uh, unei persoane cu înalte calificări. Există o, o definiție care se referă la cunoștințe neobișnuite. Este un vag, uh, este un termen vag. Nu cred că poate servi bine într-o uh, definiție. Apoi, uh, în ceea ce privește lucrătorii trimiși prin agenții, se aplică directiva cu privire la agențiile de muncă în acest sens? Cum sunt tratați subcontractorii? Nu avem legislație la nivel european cu privire la subcontractare. Cine este răspunzător dacă lanțul de subcontractori include mai multe companii precum și lucrătorii în sine. Apoi, regimul de sancțiuni îmi pare destul de slab, nu există mecanisme de control prevăzute în propunere dacă um, a fost um, intenția Comisiei de a rezolva problema controlului prin cooperarea statelor membre, eu cred că această abordare este relativ naivă, pentru că nu putem decât să punem sub semnul întrebării eficacitatea co um, cooperării între Uh, statele membre ale Uniunii Europene și țări precum Brazilia și China. Nici măcar în interiorul Uniunii Europene această cooperare nu funcționează în mod adecvat. Sunt uh, de acord cu domnul Iacolino că trebuie să luăm în considerare familiile persoanelor transferate în cadrul aceleiași companii. și sunt de acord când spune că trebuie să fim uh, flexibili în acest sens. În ciuda acestor observații, cu siguranță aștept cu nerăbdare cooperarea constructivă cu domnul Iacolino și cu Comisia Libe pe acest uh, document și mai ales pe subiectele asupra cărora avem o competență comună. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Iaconsari, în calitatea dumneavoastră de raportor din partea Comisiei pentru Ocupare. Acum avem timp de dezbateri. Cei care doresc să intervină, să ridice mână. Am văzut-o pe doamna Romero Lopez. Urmați noastră, doamna Romero Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi spun, să îl întreb pe uh, reprezentantul Comisiei următorul lucru. Această propunere de directivă care pare să fie un, răs, uh, pare să fie un răspuns la o nevoie. Aș dori să vă întreb, se, se ating într-adevăr obiectivele? Va fi această directivă un răspuns la nevoile existente în concernele internaționale? Noi trebuie să cunoaștem fundalul, contextul pentru această mobilitate. E posibil ca experții sau forțele de conducere din anumite firme au, uh, au fost formate în aceste țări, iar apoi sunt uh, trimise în Europa. Și atunci uh, statul de origine a, a plătit pentru formarea lor. Se poate ajunge astfel în situația ca țările sărace să plătească pentru educația unor persoane care apoi lucrează în Europa. Iar persoanele cu siguranță vor folosi această oportunitate de mobilitate dar se va, s-ar putea ajunge la un, la un, un efect de domino uh, prin, prin care Europa să profite de pe urma formării acordate de unele țări mai sărace oamenilor lor. Este ceea ce doream să îl întreb pe domnul reprezentant al Comisiei. Ce se află în spatele mobilității în cadrul unei uh, companii? Doamna reprezentant al președinției uh, ungare a spus și dumneai că este o, un subiect complex. Și pentru că este un astfel de subiect complex, trebuie spus faptul că pot exista efecte neintenționate și abuzuri în urma acestei directive. Când spunem forțe de conducere, poate să fie destul de vag acest termen. Astfel de persoane din state terțe ar putea, de asemenea, să înlocuiască persoane din țara respectivă. Se poate întâmpla, de asemenea, ca un concern internațional să dorească pur și simplu să economisească costuri de, de transport își stabilește sediul în Europa și angajează pe toată lumea din uh, angajează toți angajații din state terțe. Este o posibilitate care dă loc la abuzuri. Bineînțeles că pot exista măsuri uh, de garantare în articolul 14, 15 și în definiția sferei de aplicare. Însă trebuie să putem răspunde la întrebarea Um, dacă nu este vorba, de fapt, de mai mult decât acești 4% pe care i-ați numit de transferuri în interiorul uh, unei companii. Interpretarea ar putea fi duală, iar la final această uh, procedură rapidă și uh, reîntregirea familiei să ducă la cazuri de abuz Bineînțeles, statele membre vor fi cele care vor trebui să decidă asupra uh, acordării acestui permis atât de rapid. Bineînțeles că poate face bine concurenței și competitivității în Europa, însă de ce să uh, tratăm mai bine companiile internaționale decât altele? Thank you, uh, Chairman. I... Mulțumesc, domnul președinte. Sunt de acord cu multe aspecte menționate de domnul Iacolino în documentul său. Se pare că s-a formulat bine situația uh, actuală și scopul propunerii. Ar trebui să avem exact aceeași uh, perioadă pentru uh, persoana în cauză, dar și pentru membrii familiei sale. Situația ar fi imposibilă dacă perioadele ar fi diferite. Am câteva întrebări și comentarii. Mai întâi, care este definiția unui stagiar? Eu sunt uh, impresionat de cifrele uh, șomajului uh, din Spania și și se spune că adesea 40% dintre persoanele care părăsesc universitățile nu pot să-și găsească un loc de muncă. Cred că ar trebui să existe un fel de obligație prin care să obligăm uh, aceste companii sau măcar să încercăm să discutăm cu ele să angajeze mai întâi uh, persoane din uh, regiune decât din afara țării trebuie să avem o abordare unificată pentru a putea permite companiilor străine să se stabilească în Uniunea Europeană și să prospere aici. Cum uh, ar fi însă dacă s-ar petrece lucrurile exact invers? Adică dacă am adopta acest uh, regim, oare nu am putea și noi beneficia de aceleași uh, facilități în Statele Unite sau în țările BRIC? Cum putem să acționăm la fel pe plan internațional? Mulțumesc! Doamna Ernst are acum cuvântul. Ja, wie schon bei der vorangegangenen După, la fel ca și în cazul propunerii anterioare, aș dori să pun întrebarea care este obiectivul nostru, în ce direcție dorim să ne îndreptăm. Ne așteptăm la o creștere mică, mare, medie a celor care ar urma să umple golul de Uh, persoane calificate în Uniunea Europeană? Vor fi tratați la fel cu lucrătorii uh, din, ța- din țara de destinație? Trebuie să ne întrebăm ce dorim cu această directivă. Câteva întrebări. Mi se pare că, din multe puncte de vedere, acest document este prea puțin concret, prea puțin clar și nu poate rămâne așa. Există o definiție europeană a unui concern? Este el utilizat la fel peste tot în toate statele membre? Sau există diferențe? Ar fi un punct bun de pornire pentru a limita puțin uh, sfera de aplicare și pentru a vedea despre ce companie este vorba. Apoi, uh, specialiști, persoane cu înaltă calificare. Cum sunt definite, definiți acești termeni? Specialist este cineva care a făcut o formare pe un subiect. Când a terminat această formare, poate fi un specialist. Și cu aceasta a devenit uh, uh, eligibil, să spunem așa, pentru această directivă? Trebuie așadar să avem niște definiții mai clare. Apoi, um, cei detașați sau, să spunem așa, împrumutați din alte companii, cum sunt ei uh, tratați? Apoi, în ceea ce privește plata, cum, are, cum urmează să aibă loc uh, tratamentul sau să se asigure tratamentul legal cu cei care ar fi la fața locului? Pentru că întotdeauna este um, interesant să vedem cum tra tratăm aceste lucruri. Dacă există țări în care nu există un venit minim și forțele de muncă vin din țări uh, cu salarii foarte mici, cum se acționează în, cadrul, în cazul plăților, uh, remunerației? Mulțumesc, mai sunt întrebări, revenim la uh, experții noștri pentru a obține reacții din partea, în primul rând, domnului raportor Iacolino ho ascoltato tutti gli interventi così come ho ascoltato Mulțumesc foarte mult. Am ascultat uh, toate intervențiile, toate întrebările adresate și cred că se impun uh, unele reflexii și încep cu sfârșitul cu mențiunea definiției. Am uh, spus deja în acest raport că e nevoie de criterii obiective. Același lucru este valabil și pentru definiția întreprinzătorului, dar și pentru celelalte calificări. Ge- definițiile sunt prea generale și nu sunt destul de clare, așa cum își dorește directiva să impună mai multă claritate. Directiva dorește să impună un cadru de referință unic în ceea ce privește fluxurile migratorii pentru a ține cont de adevăratele nevoi ale pieței dacă nu există resurse umane disponibile. În acest sens, lucrurile sunt clare. Iar în ceea ce privește detașarea lucrătorilor, într-adevăr, e nevoie să mai nuanțăm lucrurile aici. Sunt de acord cu cei care mi-au adresat uh, întrebări. S-a făcut referire și la reîntregirea familiei. Același subiect a fost abordat uh, cu la fel de multe uh, clarificare și um, colegului meu, uh, căruia îi mulțumesc pentru lămuririle aduse. Să mai pune și problema stagiarilor. Trebuie să ne arătăm mai riguroși pentru a evita unele perturbări. În ceea ce privește resursele umane, care, pre, care provin din țări sărace, dar uh, activează în țări mai bogate. Se vorbește aici despre persoane transferate. Nu e vorba neapărat de transfer, ci de o detașare. Este vorba despre modalitatea de a folosi această forță de muncă foarte calificată care provine din uh, țări terțe și care o, un anumit timp pot uh, lucra pe un proiect în aceeași corporație, chiar dacă e vorba de filiale în diferite țări ale Uniunii Europene. Cred că trebuie să definim mai clar unele aspecte. La ora actuală nu am făcut decât să punem bazele unei discuții mai îndelungate unde se va ține cont de toate aspectele menționate următorul vorbitor. Mulțumesc. În momentul în care a început procesul de codecizie, cred că aspectul cel mai important pe care îl poate face Comisia este să asculte, să înțeleagă și să înlesnească acolo unde poate, fiindcă noi am făcut o propunere cât se poate de cuprinzătoare, considerăm noi, dar în egală măsură trebuie să înlesnim înțelegerea, trebuie să înlesnim un acord la care trebuie să se ajungă între Parlament și Consiliu și cred că în acest domeniu, cu decizia este un instrument care ne permite uh, să uh, ne desfășurăm pe deplin. Iată de ce uh, plec urechea cu foarte multă atenție la ce se spune aici. Aș spune să revenim la miezul acestei propuneri, care nu dorește, care ar putea să nu aibă niciun impact la nivel cantitativ. Este vorba despre o propunere care dorește să înlesnească uh, organizarea personalului provenind, provenite din țări terțe în cadrul unei corporații. Motivul pentru care putem face referire la o directivă cum ar fi cea a lucrătorilor detașați în, la nivel de condiții, însă nu putem să o facem per total, fiindcă subiectul este diferit. Putem vorbi despre un test de piață care nu este exclus uh, la un anumit moment unde există îndoieli în statele membre și mai ales pentru a putea aplica preferințele europene, dar nu putem începe cu aceste teste de piață fiindcă atunci am nega posibilitatea companiei de a-și organiza activitatea cum dorește. Încercăm să identificăm categoriile de persoane care adesea sunt vagi am înțeles, într-adevăr, acest lucru, mai ales când vorbim despre experți și stagiari și mai puțin la manager, fiindcă acest lucru este stabilit și în acorduri internaționale, dar în ceea ce vește specialiștii și stagiari, da, sunt de acord. Apoi însă se desfășoară acest test pentru a identifica care este legătura funcțională între activitatea pe care ar trebui să o desfășoare această persoană într-o anumită Uh, în anumite organizații pentru a desfășura o anumită sarcină într-un anumit loc, fiindcă nu este vorba de un test de piață, ci e vorba de un test care are ca scop identificarea acestei mobilități și, uh, și armonizarea sa cu scopul respectiv. Iată de ce nu putem uh, să avem o definiție care să acopere totul. Dar dacă pe parcursul procedurii ar putea să apare unele abuzuri, bineînțeles că trebuie să corectăm lucrurile și suntem gata să facem acest lucru, dar avem nevoie de această flexibilitate care ne permite să analizăm funcțiile și nu numai statutul. O altă chestiune care merge mână în mână aici este vorba de testul de 12 luni anterioare de contract care ar putea să fie solicitat sau nu de statele membre, dar de ce am spus că se face acest lucru în principiu? E, e bine, tocmai pentru a avea pentru a, uh, lega această mișcare de o organigramă a companiei. În egală măsură nu putem să împiedicăm statele membre să se organizeze altfel în momentul în care se uh, transpune directiva. Noi, noi acum stabilim textul directivei și după aceea vom vedea cum stau lucrurile și cum, vor fi trans, și cum va fi transpusă în statele membre. Dar există întotdeauna o mișcare între flexibilitate, eh, o mișcare de flexibilitate, fiindcă aici regle, nu putem să reglementăm totul, nu putem să reglementăm deciziile pe care le ia compania și suntem undeva la mijloc și în ceea ce privește avantajele companiei și avantajele pe care le tragem noi. Pentru noi avantajele sunt următoarele. Este următorul. Avantajele sunt următorul. Permitem unei companii care face investiții în Europa, se creează locuri de muncă, se creează mai multă activitate economică care duce la crearea de locuri de muncă să poată să desfășoare acest lucru cum trebuie folosindu-și resursele proprii în acest scop. Și A, și avem acest cadru de înlesnire a circulației și de a situației familiale. Creăm o situație, o interacțiune mai bună aici și cu interlocutorii noștri care um, ar putea să tragă și ei um, avantaje de pe urma aceasta. Bineînțeles că astfel se, pot, uh, se poate încălca și legea, se poate, călca concure- se poate crea uh, concurență falsă, dar noi încercăm să evităm concurența neloială cu resortisanții europeni aici și de aici avem pre- clauza preferenței europene care se aplică în întregime. Trebuie să ținem cont și de acest lucru, fiindcă astfel nu e vorba despre o directivă care creează mai multe nu e vorba de crearea mai multor locuri de muncă, ci unui alt fel de recrutare. Uh, ci este vorba de stabilirea unui temei juridic pentru eh, migrație și eh, în care stabilește condițiile de intrare pentru aceste anumite persoane. Vă rog să luați în considerare acest aspect atunci când când citiți acest document și eh, așa poate veți avea idei mai idei de îmbunătățire a textului. Definiția companiei, într-adevăr, nu, nu există o definiție unică, dar în directivă avem o definiție. Și mai apoi o să vedem, fiindcă uh, în legislația companiilor nu se prevede o, o singură definiție și să vedem ce se va întâmpla în momentul în care statele membre vor transpune legislația, uh, mă scuzați, directiva în legislația națională. Terminologia adesea este puțin ambiguă, dar asta numai pentru a permite flexibilitate întreprinderilor pentru a se adapta la această legislație. Dar, până la urmă, noi dorim să se aplice niște uh, reguli armonizate. Noi uh, întotdeauna avem același scop uh, cu unele variațiuni, bineînțeles, pentru a îmbunătăți lucrurile la, la nivelul statelor membre, fiindcă aceste persoane nu trebuie să concureze cu forța de muncă existentă în Uniunea Europeană. Și acolo unde există riscul concurenței neloiale, se face textul funcționalității și um, asta pentru a nu se, o, se ocoli posibilitatea de a recruta la nivel local în Europa. Deci, iată, aceasta este o interpretare, bineînțeles, poate fi îmbunătățită, nu zic nu, dar dacă păstrăm aceste specificități, vom putea uh, găsi uh, uh, soluții la foarte multe probleme ridicate. Mulțumesc. Acum doamna Vadas are cuvântul. Thank you very much and... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru comentarii și pentru faptul că ați ridicat din nou întrebări uh, concrete care au apărut și în cursul discuțiilor din Consiliu la nivelul organismelor ce se ocupeau cu pregătirea textului s-a discutat nevoia de a avea definiții clare și precise în directivă pentru a putea facilita implementarea sa și pentru a oferi un sistem transparent pentru uh, aceste persoane transferate în cadrul aceleiași corporații și pentru autoritățile statelor membre. Evident, uh, întrebările care se leagă de drepturi uh, sociale sunt acum discutate în uh, cadrul grupului de lucru pentru chestiuni uh, sociale. Există o remarcă specifică care, cred eu, trebuie menționată în legătură cu uh, problema unui exod al creierelor din statele sărace spre noi. În acest caz, această directivă servește scopului de a avea specialiști sau directori, deci persoane cu înaltă calificare, pentru o perioadă limitată de uh, timp. Ele pot să rămână aici doar o perioadă limitată de timp pentru uh, o sarcină specifică, după care se vor întoarce la companiile mamă și în țările lor de origine. Prin urmare, în acest caz, nu ni s-a părut că există acest risc de exod al creierelor. Însă, evident, discuțiile vor uh, continua la modul intens în uh, grupurile de lucru ale Consiliului și de abia așteptăm uh, toate ideile dumneavoastră pe care le putem primi în această după-amiază. Oricum, suntem uh, deschiși și la alte discuții în viitor și la o cooperare strânsă cu Parlamentul European. Suntem gata să ascultăm și ce au de spus actorii interesați. Mulțumesc. Doamna Iaconsari acum pentru a conchide. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, mulțumesc uh, Comisiei pentru abordarea constructivă. Sunt sigură că vom găsi soluții bune. În ceea ce privește definiția specialiștilor, e bine, cred că acum suntem cu toții de acord că trebuie să o clarificăm. Nu e bine ca această definiție să fie atât de vastă și de flexibilă încât, uh, până la urmă, să ne confruntăm cu multe cazuri în uh, instanță și ca Curtea Europeană de Justiție să judece în locul nostru al uh, politicienilor cu privire la sensul pe care îl dăm noi acestor termeni. Deja există o soluție și anume să ne limităm strict uh, la formularea folosită de GATS, pentru că aceasta s-a considerat a fi mai uh, precisă. Trebuie să ne gândim la asta. Sunt de acord uh, cu această chestiune a exodului creierilor care este relevantă, însă nu cred că este neapărat relevantă în acest caz s-ar putea să existe o situație de tip uh, win-win uh, din care câștigă toată lumea. Aceste persoane vin în Europa pentru o uh, perioadă limitată, după care se întorc în statele lor, poate mai calificate decât înainte. În orice caz, mulțumim mult pentru aceste probleme care trebuie lămurite, pe care ni le-ați supus atenției. Această directivă trebuie să fie cât se poate de bună și cât se poate de precisă. Din păcate, există multe exemple proaste legate de modul în care legislația uh, europeană uh, duce lipsă de exactitate. Mulțumesc. Mulțumim, spune domnul președinte. Cred că atât pentru prima parte a acestei uh, sesiuni de după amiază. Trecem la cea de-a doua parte cu alți uh, experți și sugerez uh, să facem uh, asta imediat, pentru că avem trei sesiuni de lucru în această după-amiază. Vreau să mulțumesc membrilor care au luat cuvântul în această primă rundă. Thank Thank you. Thank you so much. Uh, Happy Easter. The same to you. The same to you. We thank, we thank, as I say, the contributors. Mulțumim, mulțumim, domn președinte, tuturor experților care au luat cuvântul în uh, această primă secțiune. Which are just now leaving for the happy Easter. <laughs> and we're welcoming the members of the second panel. Salutăm acum uh, prezența alături de noi uh, a experților care vor lua cuvântul în cea de-a doua sesiune. Good afternoon. Good to have you here. Good to have you here. Ecco, ecco, ecco. Eh? Ci sbrighiamo subito. We're proceeding, as I said, to the second session. Continuăm, cum spuneam, uh, cu cea de-a doua sesiune. Beneficiem uh, de participarea reprezentanților uh, partenerilor sociali și ai altor actori interesați care își vor exprima opiniile în legătură cu propunerea comisiei și cu documentul de lucru al raportorului. Am invitat mai întâi uh, Confederația Sindicatelor Europene și uh, Confederația uh, Business Europe. Am invitat un reprezentant al Eurocadr, care este un um, consiliu al personalului de conducere din Europa și în cel din urmă um, Vom vedea care este poziția Comisiei pentru Permise, care uh, ajută uh, la întregirea familiilor uh, celor care lucrează în Europa. Dăm uh, cuvântul mai întâi doamnei Wipke Warneck, care este expertul juridic uh, al uh, Confederației Europene a sindicatelor. Îi dăm cuvântul și asta pentru 5 uh, minute pentru a putea să încheiem totul la timp. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult. So, on ICT, as was already said as well this morning, cum s-a spus și în această dimineață cu privire la activitatea sezonieră, la nivelul confederației noastre avem câteva remarci de făcut în principiu. Uh, Uh, dar și uh, chestiuni de detaliu cu privire la această directivă. Putem vedea că atunci când e vorba despre uh, principii, există o încercare de fragmentare a pieței muncii, așa cum a subliniat foarte bine această dimineață și colegul meu. Se creează diverse categorii de lucrători. Pentru noi aceasta este o propunere care ne scutește de concurență neleală, dar subliniază principiul tratamentului uh, egal, uh, subliniază principiul acțiunii statelor membre și limitează uh, posibilitatea de negociere a partenerilor sociali, așa cum arată ea în acest moment. Prin urmare, solicitările noastre legate de propunere sunt următoarele. Nu voi intra în detalii decât în legătură cu solicitările noastre cheie. Primul nostru punct a fost că ne-am dorit să avem un temei juridic dublu. Suntem de acord că temeiul juridic uh, în domeniul migrației este cel corect, însă am dorit să avem un al doilea temei uh, juridic în domeniul social care să îi se alăture primului. Cu siguranță nu veți nega faptul că această directivă are un impact asupra pieței muncii nu este doar un instrument uh, care definește intrarea și reședința acestor lucrători uh, migranți, ci este în același timp un instrument care definește drepturile acestor uh, lucrători. Trebuie să recunosc faptul că am fost surprinsă la discuția anterioară că nu am vorbit foarte mult despre lucrătorii înșiși, ci mai mult despre companii. Revendicările noastre cheie sunt următoarele, tratament egal și nediscriminare. Prin urmare, vă imaginați uh, că insistăm pe articolul 14, care vizează drepturile uh, și care ne preocupă. Vedem uh, aici două probleme în acest articol, deci. Prin urmare, acești lucrători sunt tratați ca și lucrători detașați dacă se pretinde că există tratament egal asigurat de această directivă, atunci trebuie să recunoaștem că există condiții de tratament egal cu uh, lucrătorii detașați uh, care sunt uh, prost tratați în Uniunea Europeană după hotărârile Curții Europene de Justiție și nimic nu se va schimba în curând cu privire la această directivă. Prin urmare, această trimitere trebuie eliminată. Cea de-a doua problema noastră este trimiterea la acordurile colective universale și general aplicabile și această uh, definiție uh, reiese dintr-o altă directivă. Considerăm că aici trebuie să ștergem această trimitere pentru că dorim să existe posibilitatea ca lucrătorii uh, aceștia să poată să beneficieze de toate nivelurile acordurilor și negocierilor colective, așa cum se întâmplă în alte organisme internaționale. Trebuie să respectăm autonomia partenerilor sociali în diversele sisteme naționale. Mai avem și alte preocupări, care sunt următoarele. Criteriile de admisibilitate, procedura de 12, care durează 12 luni înainte de uh, transfer. Noi credem că ar trebui să existe o obligație aici la nivelul statelor membre și nu o opțiune. Uh, Uh, aici m-am bucurat uh, să văd că acest element uh, se regăsește și în nota domnului raportor. Considerăm că avem cu siguranță nevoie de un cadru temporal pentru a asigura o relație de muncă adevărată. După cum am auzit și mai devreme, nu e surprinzător că avem probleme cu definițiile, mai ales definiția specialiștilor dar uh, colegul meu uh, va intra în uh, detalii. Clar, e nevoie de o limitare aici. Cât privește domeniul de aplicare al directivei, ni se pare că este prea vast și am fost foarte surprinsă că doamna Uh, Vatasin a spus că directiva vizează multinaționalele, pentru că nicăieri în directivă nu regăsesc uh, faptul că există o restricție legată de tipul sau dimensiunea uh, companiei sau sectoarelor. Probabil sunteți conștienți de faptul că în domeniul construcțiilor uh, s-a solicitat uh, excluderea acestui sector uh, din această directivă pentru că se consideră că această directivă nu ajută acest sector. Vorbim despre o excludere care a fost solicitată în comun de partenerii sociali. Și acum, poate ca ultim punct, aș dori să subliniez de asemenea uh, faptul că uh, vedem că mecanismele eficiente de control uh, și sancțiunile lipsesc. În legătură cu uh, raportul domnului Acolino pot să spun că suntem de acord cu foarte multe puncte, însă uh, în acesta nu se regăsesc cele două solicitări cheie ale noastre, deci articolul 14, drepturile um, lucrătorilor aceștia și um, trimiterea la drepturile lucrătorilor detașați. Mulțumim, domnul președinte, mulțumim și pentru că ați respectat timpul alocat. Acum dăm cuvântul pentru cea de-a doua uh, oară astăzi uh, domnului Sverker Rudeberg, care este președinte al uh, grupului de lucru privind imigrația și libera circulație a lucrătorilor uh, la uh, Business Europe. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Așa este, reprezint Business Europe, partenerul social european în domeniul afacerilor, reprezentând organizațiile de afaceri și de angajatori din toate țările din Uniunea Europeană. Este important să subliniem faptul că reprezentăm ță, uh, companii europene. Voi reveni la asta când, voi, uh, când mă voi referi la uh, transferul uh, angajaților din afara Europei. Cred însă că există unele confuzii când este vorba de uh, subiectul uh, acestei directive și ce sunt, de fapt, aceste persoane transferate în interiorul aceleiași companii. Este vorba așadar în această directivă și în cazul acestor uh, persoane, de persoane cu înaltă calificare, care dețin deja un contract de muncă și îl păstrează atunci când sunt uh, transferate dintr-o um, unitate din afara Uniunii Europene la o unitate în interiorul Uniunii Europene. Comisia are dreptate când spune că regulile cu privire la lucrătorii detașați trebuie să fie respectate, pentru că similaritatea este că lucrătorul are deja un contract de muncă și îl păstrează când este transferat. Bineînțeles, însă, directiva nu se poate aplica, a fiind vorba de companii care se află în afara Uniunii Europene și care nu neapărat prestează servicii. dacă avem uh, reglementări pentru protecția drepturilor lucrătorilor uh, detașați în interiorul Uniunii Europene, cred că aceste reguli trebuie să existe și pentru persoane care vin din afara Uniunii Europene. Trebuie însă, de asemenea, să ne dăm seama că este vorba de lucrători de la nivel înalt în ceea ce privește cunoștințele și competențele, lucrători care sunt în poziția de a-și apăra interesele. Pur și simplu, dacă nu li se pare că condițiile care li se oferă sunt suficiente, nu vor merge într-o altă țară. Companiile nu transferă astfel de persoane pentru că ar fi ieftin. Nu este deloc. Este scump să transfer persoane dintr-o țară în alta. Nu este vorba numai de transport, este vorba de cazare și de alte lucruri care sunt incluse. Companiile fac asta pentru că este necesar, pentru că le face bine, pentru că au o organizație care necesită asta. Este vorba de cunoștințele specifice, oricum ar fi ele definite în directivă, care sunt importante aici. Nu este vorba de educație, este vorba de cunoștințe specifice pentru o companie, cunoștințe orientate asupra eh, um, pieței, clienților, care duc ca eh, cea mai simplă soluție să fie transferul unei persoane care să exercite o activitate temporară într-o altă țară. Nu este ieftin, trebuie să mai spun asta odată, însă este cea mai bună soluție de multe ori. În ceea ce privește remarcile colegei din partea sindicatului, cuvântul multinațional nu este utilizat în directivă, însă este vorba de transferul temporar al unui uh, resortisant al unui stat terț dintr-o entitate din afara Uniunii Europene într-o entitate, într-un stat membru. Deci eu cred că este vorba de o companie multinațională. Noi ne-am gândit dacă ar, încercăm să discutăm dacă este vorba de o companie europeană, americană, indiană, iar identitatea unei companii este relativ vagă însă este vorba și de companiile europene care dețin entități în afara Uniunii Europene, cum este IBM, de exemplu, care ar putea să trimită persoane în Uniunea Europeană sau în afara acesteia. Dar este vorba de, în primul și în primul rând, de transferul de cunoștințe, un lucru foarte important într-o lume globalizată. În calitate de reprezentanți uh, companiilor europene, uh, considerăm că este un avantaj important să putem transfera competențe de la companii din afara Uniunii Europene în interiorul Uniunii Europene. Este corect când se spune că uh, e dificil să estimăm uh, ce influență va avea această directivă asupra cifrelor, uh, asupra numărului persoanelor care vor veni în Uniunea Europeană. Dar nu cred că importantă este creșterea în cifrelor, ci faptul că este, devine posibil ca o persoană să fie transferată uh, și dintr-un stat membru în altul odată ce au venit în Uniunea Europeană. Dacă obținem ceea ce s-a propus în directivă, se va întâmpla acest lucru și anume nu numai să, există, pro, să existe proceduri armonizate și rapide, dar și să existe posibilitatea mobilității în interiorul Uniunii Europene. În acest caz, la fel ca și în cazul multor propuneri de act normativ în Uniunea Europeană, aspectul intra-european este um, cel care ar aduce într-adevăr o valoare uh, europeană. Este un aspect dificil, uh, atinge suveranitatea statelor membre, însă vă asigur că pentru companiile europene ar fi o uh, foarte mare valoare. Cred că este important să ne asigurăm că în viitorul Uniunea Europeană și companiile europene vor fi competitive. Uh, iar criza prin care tocmai am trecut ne-a arătat ce se poate întâmpla dacă nu se întâmplă acest lucru. Am să vă prezint și ultimul uh, meu slide. N-am să vă mai prezint ultimul slide pentru că nu mai am timp, însă vă stă la dispoziție precum și documentul nostru de luare de poziție. Sunt uh, convinsă că în uh, sesiunea următoare vor exista Uh, exemple uh, foarte interesante din partea domnului Cox și uh, domnului Niv Sarkar cu privire la cum funcționează acest lucru în companii. Vă mulțumim, domnule Ruderberg, spune președintele. Continuăm acum cu următoarea persoană, și anume domnul Michel Patar, vicepreședintele Rocadră. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc franceză, dacă îmi permiteți, doamnelor și domnilor parlamentari. Bună ziua, bună ziua tuturor. Vreau să mulțumesc din suflet Comisiei Libe pentru a organizarea acestei audieri care se referă la un subiect foarte important. Eurocadr este un partener social european recunoscut și activ care aduce la oaltă 6 milioane de cadre din peste 30 de țări europene, deci mai, mari de, mai multe decât Uniunea Europeană. Majoritatea membrilor Eurocadre au uh, un uh, nivel de studii, de responsabilitate și de autonomie foarte ridicat, deci reprezintă o parte integrată, integrantă a populației vizate de actuala propunere de directive europeană. Eurocadre este pentru mobilitate, mobilitatea uh, Personalul înalt calificat um, sporește mobilitatea cunoștințelor și talentului și oferă posibilitate de promovare pentru cadre. Eurocadre consideră că obiectivul declarat al acestei propuneri de directive este bun în principiu. Este vorba de simplificarea și grăbirea procedurilor între statele membre pentru transferul Uh, personalului calificat, care sunt foarte uh, necesari, cel puțin temporar, în alte locații ale întreprinderii. Dar în ceea ce privește cadrele în Europa, e nevoie de modificări care trebuie aduse propunerii comisiei pentru ca aceasta să fie mai bună pentru cadrele și întreprinderile europene. Înainte de a ajunge la forma directivei, aș dori să fac câteva comentarii în ceea ce privește fondul. Uh, Membrii Eurocadre știu foarte bine că mm, un uh, număr de cadre vor ieși la pensie în următorii ani și că, din păcate, numărul de absolvenți în Europa nu va fi suficient pentru a înlocui, pentru a înlocui mai ales generațiile născute între 50 și 65. Iată deci că Ehm, această directivă dobândește o importanță și mai mare. Din păcate, dezbaterile cu privire la acest proces ehm, pică într-un moment foarte prost, în momentul de criză socială profundă care afectează Uniunea Europeană. Tinerii absolvenți cad victima adesea, fie pentru că nu găsesc uh, locuri de muncă stabile, fie fiindcă diplomele lor au fost supraevaluate, au fost subevaluate în momentul uh, angajării și nu vorbesc de actualitatea recentă. Iată, din aceste motive, punerea în aplicare a acestei directive va avea un important efect asupra pieței muncii în ceea ce privește absolvenții tineri în Europa și dorim uh, ca interesele lor să fie respectate, um, fie că sunt uh, resortisan sau nu ai Uniunii Europene. Iar um, pe 5 și pe 4 mai uh, vom avea un proiect de aviz care va fi uh, supus aprobării Comitetului Economic și Social European. Nu o să vă vorbesc acum în ceea ce prive despre aplicarea directivei privind detașarea uh, lucrătorilor care ar trebui să fie rescrisă pentru Eurocadru. Nu o să mă a plec asupra acestor aspecte, ci um, o să mă aplec asupra unor, unui caracter vag uh, în ceea ce privește definițiile E, F și G ale articolului 3, capitol 1. Definiția managerilor, în primul rând, nu, nu se referă decât la cadrele de conducere, dar lărgind definiția pentru a cuprinde cadrele și toți salariații care supervizează și controlează Uh, activitatea colaboratorilor și sau au posibilitatea de a concedia sau angaja alte persoane, atunci depășim uh, uh, categoria cadrelor de conducere pentru a ne extinde la ceea ce francezii numesc cadrele încadrante. Comisia Parlamentul ar trebui să clarifice această definiție și noi dorim ca ea să se limiteze la cadrele de conducere. În ceea ce privește specialiștii, Eurocadr este de părere că definiția ar putea să se refere nu neapărat la toate cadrele în situație uh, care sunt experți, ci la majoritatea tehnicienilor din momentul în care au atins un nivel uh, de studii care să corespundă cel puțin uh, um, unei prime, unui prime diplome de învățământ superior. Iată de ce este important pentru permiterea transferului unui număr important de salariați de la o întreprindere care nu reprezintă Uh, populațiile pe care le au, voia, să le auto, voia să le autorizeze directiva. Iată de ce sperăm că comis, Comisia uh, Parlamentului European va clarifica această definiție. În ceea ce privește stagierii, lucrurile sunt și mai vagi. Dacă vorbim aici despre diferențele mari care există în ceea ce privește statutul stagiarilor între țările Uniunii Europene. De la un stat membru la altul, uh, stagiarul poate să fie fie uh, Uh, titularul unei diplome uh, care se perfecționează într-o întreprindere sau poate să fie un studie, student care își pregătește diploma și deci acest stagiu va duce la obținerea diplomei. Mai mult, uh, sunt diferențe de la o țară la alta în ceea ce privește condițiile de angajare și de remunerare. Pentru Eurocadr, includerea stagiarilor, chiar dacă nu este decât pentru pregătirea lor pentru uh, un, uh, o, un post de cadru, nu este pertinent. Am dorit să existe o directivă separată care să pună accentul pe legătura cu uh, programele Erasmus. Vă mulțumesc pentru atenție. Now, now we are. Mulțumesc. Da, ați respectat întru totul timpul alocat. Iar acum Doamna Kathleen van der Wilk, membra Consiliului Director al Fundației Permiți 5 minute. Thank you, uh, Mr. Chairman, members of the... Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai uh, Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a contribui la discuția dumneavoastră privind uh, persoane transferate în cadrul aceleași corporații. În numele Fundației Permits aș dori să acoper două puncte care vizează mai ales membrii familiilor și anume accesul acestora la ocuparea forței de muncă și la uh, faptul că ar trebui să uh, ne gândim la timpul în care aplicația lor ar trebui procesată. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru că a inclus ambele puncte care ne interesează în loc în document de lucru al Comisiei Libe și sper că dovezile pe care le vor prezenta vor fi utile pentru hotările dumneavoastră. Fundația noastră este o organizație non-profit care promovează autorizația de muncă pentru partenerii expaților din lumea întreagă. Sponsorii noștri sunt reprezentați de 40 de, interna- de organizații internaționale uh, mari și de organizații din sectorul public. Acestea practic angajează 2 milioane de uh, oameni, din care aproximativ jumătate lucrează în Europa. Proporția transferurilor um, uh, în cadrul aceeași corporații um, nu ajunge la mai mult de 1% din uh, personalul angajat. Deci un uh, procent foarte mic dacă ne gândim la transferul de cunoștințe abilități și tehnologie pe care uh, acești angajatori temporari le facilitează în beneficiul uh, economiei europene și globale. Susținem uh, propunerea Comisiei uh, și sugestiile făcute de business, business, Europe. Dorim să subliniem mai ales faptul că atunci când personalul este mutat la nivel internațional, adesea politicile care se aplică familiei în întregimea sa uh, pot să ducă la respectarea sau întreruperea uh, acestui angajament. Uh, în special uh, îngrijorările legate de posibilitățile de angajare ale partenerului reprezintă astăzi principalele motive pentru care angajații aceștia refuză să lucreze în um, um, străinătate. Fundația noastră vă propune să uh, înaintați două amendamente la articolul 15. Mai întâi am dorit să vedem că ar putea exista un acces imediat la piața muncii pentru uh, membrii, de, uh, membrii familiei care însoțesc uh, angajatul și asta s-ar putea face printr-o simplă declarație cu acest scop sau în conformitate cu formularea din directiva privind cardul albastru. Apoi, uh, membrii familiei ar trebui să beneficieze de uh, permise de reședință într în aceeași perioadă de 30 de zile ca și uh, angajații din cadrul corporației, nu o perioadă de două luni actuală. Uneori uh, poate e în avantajul uh, uh, angajatului ca familia să, vie ulterior, să vină ulterior, mai ales dacă copiii trebuie să termine un ciclu școlar. Însă trebuie să reține faptul că nu toate aceste persoane vin direct din țara lor natală. Uneori vin de de, din alt stat unde au ocupat o poziție uh, similară. Poate vin uh, din dintr un loc de muncă, de la un loc de muncă ocupat în uh, Dubai sau Singapore familia uneori uh, poate nu mai uh, reușește să rămână în statul unde acest lucrător a lucrat inițial, odată ce el pleacă spre nou loc de muncă. E important să se ofere acces la piața muncii pentru partener și aici o să vă ofer o imagine de ansamblu internațională. Există acum aproximativ 20 de state în lume care um, oferă familiilor um, expaților um, acces la uh, piața muncii. Aici uh, putem vorbi și de 11 state din cadrul Uniunii Europene. Dacă Uniunea Europeană în întregimea sa nu uh, ține pasul cu practica internațională, atunci uh, va pierde în concurența pentru talente uh, globale și își va pierde sau uh, reduce poziția economică în lume. Din perspectiva unor șanse egale și din perspectivă socială, e important să recunoaștem faptul că 85% dintre partenerii care însoțesc angajatul sunt femei. Așadar, faptul că nu li se dă partenerilor uh, șansa de a lucra are un uh, impact disproporționat asupra uh, femeilor și acest efect se simte dublu în statele membre unde aceste persoane nu au acces nici la un loc de muncă, nici la fonduri publice. E clar că nu vorbim despre un tratament egal, așa cum prevede articolul 79 al Tratatului asupra funcționării Uniunii Europene. Prin contrast, permițând partenerilor să lucreze pe durata unui angajament, înseamnă că aceștia pot să își păstreze la un nivel adecvat abilitățile, iar în momentul în care se întorc în țara mamă, pot să se integreze foarte repede pe piața muncii. Asta ar contribui la migrația circulară și ar îmbunătăți uh, șansele de uh, angajare în ambele state. Fundația noastră are, evident, are dovezi de pe urma unui uh, studiu global uh, în care au fost uh, intervievate 3000 de um, persoane care reprezintă parteneri ai celor care au fost transferați în cadrul aceleași companii. Acest studiu a demonstrat că un sfert din um, um, aceste, acești angajați au refuzat un post similar pentru că nu au putut să-și ducă partenerii în țara respectivă și aceștia să beneficieze de un uh, drept de muncă. Acest lucru indică faptul că există anumite provocări cu care se confruntă angajații atunci când se mută într-o uh, altă țară pentru o perioadă limitată și cu provocările demografice situația va deveni însă și, încă și mai gravă majoritatea partenerilor uh, care lucrau spuneau că asta are un um, aspect, are un um, efect foarte puternic asupra sănătății familiilor, asupra uh, bunăstării familiei. Prin urmare, uh, impactul social al faptului că au un uh, permis de muncă este extraordinar. Uh, pe măsură ce mă apropiu de concluzie, vă voi prezenta comentariul unei persoane care a reușit să se întoarcă la locul de muncă odată ce și-a însoțit partenerul după ce a lucrat câțiva ani în străinătate. Și ea spunea, acum că m-am întors la muncă, ar fi foarte dificil din punct de vedere psihologic să mai iau o pauză sau să merg într-un alt loc unde n-aș putea să lucrez. Asta a avut o contribuție importantă la modul în care mă percep copiii ca mamă, soție și acum ca um, o femeie de carieră. Și uh, văd că uh, așteptările lor ca fete s-au schimbat cu privire la ceea ce vor putea face cu propriile vieți. Comentariul fetei mele care spunea nu mi-am dat seama că fetele ar putea și ele să lucreze mamă a fost uh, semnalul meu de alarmă. Puteți vedea așadar cum uh, acest subiect are implicații care merg dincolo de um, presiunea economică de a atrage pe cei mai deștepți și pe cei mai uh, buni. Fundația noastră consideră că avem acum oportunitate de a crea uh, un câștig triplu pentru familia internațională, pentru companiile care îi angajează și pentru Uniunea Europeană, susținând um, economia pe termen lung. Vă solicităm așadar să faceți modificările adecvate la articolul 15 și vreau să vă asigur că suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi alte informații uh, suplimentare sau dovezi dacă ați avea nevoie. Vă mulțumim! Mulțumim, uh, doamnă Van der Wilk. Acum e timpul pentru uh, discuție. E cineva în sală care dorește să intervine, să adreseze întrebări? No? No questions. Nu, nu sunt uh, întrebări, uh, nu sunt uh, comentarii. Dacă nu sunt întrebări, nu vor exista nici răspunsuri, nici reacții. Bun, deci nu pune nimeni întrebări. Prin urmare, trecem la punctul următor. Ba nu, doamna Morvai. Doar o scurtă observație și anume aș dori să îmi exprim ușurarea um, cu privire la faptul că cu siguranță vorbim despre forțe de muncă înalt calificate dacă 85% dintre ei sunt bărbați. Addressed to the point you made. Da, era un comentariu um, adresat uh, punctului dumneavoastră, idei uh, menționate de dumneavoastră apro apropo de cei 85%. Domnule Mulder, mulțumesc, domnule președinte. Este o întrebare pe care am pus-o și în runda anterioară. Cum se care este situația cu alte uh, țări din lume, cu Statele Unite, cu India, cu China. Există acolo legislații similare sau măcar propuneri? Am să vă răspund eu. Noi, în cercetarea noastră internațională, am, uh, vă, am analizat situația 20 de țări care deja permit uh, Um, țări, uh, partenerilor să lucreze. În Europa, Regatul Unic, Franța, țările de jos, Spania de curând, dar și alte țări au, abordat, au adoptat um, legislație care permite partenerului să lucreze. Sunt opt state care permit acest lucru și încă trei țări, Belgia, Germania și Irlanda, uh, sunt țări în care dacă se oferă un loc de muncă, se va oferi și un permis de muncă în afara Europei, Argentina, Australia, Canada, Hong Kong, Noua Zeelandă, Elveția și Statele Unite și procese facilitate Singapore, Malaezia, Japonia și Mexic. Aceste, numărul acestor țări uh, crește în continuu uh, odată cu munca uh, fundației noastre și altor ONG-uri care sprijină acest lucru. Văd că și domnul Ruderberg dorește să comenteze asupra întrebării domnului Mulder. Corect, domnule președinte. Este un aspect uh, important cel al reciprocității atunci când este vorba de posibilitățile pe care le creăm pentru multinaționalele din afara Uniunii Europene să transfere persoane. Bineînțeles, situația este varia, uh, vari, variabilă. Există însă um, acorduri bilaterale și alte acorduri, um, dar aici putem uh, fi pe o poziție de negociere mult mai bună când este vorba de reciprocitate și transferul persoanelor din afara Uniunii Europene. Nu există o echivalență automată, dar cred că facem ceea ce este corect. Uh, luăm o poziție de lideri în, Uniunea, în calitate de Uniune Europeană și ar trebui să fim mândri de asta pentru că ne va pune într-o poziție mai bună. Uh, în viitor. Vă mulțumesc și domnul Patar dorește să um, adauge ceva. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi dați voie, aș dori să revin la o dezbatere din grupul uh, anterior uh, privire la exodul de materie cenușie. În ceea ce privește absolvenții, de facultate, suntem în aceeași, ne confruntăm cu aceeași problemă ca în ceea ce privește uh, Um, lucrătorii sezonieri. Am uh, discutat cu autoritățile senegaleze în luna ianuarie și se pare că jumătate din uh, emigranții senegalezi sunt absolvenți de facultate tineri care își încearcă norocul în Europa, mai ales, și nu neapărat uh, căutând slujbe um, cu pentru persoane cu studii superioare. Deci, studii pro- deci slujbe prost plătite să vorbit despre Eurocadre la Budapesta luna trecută și s-a spus și faptul că absolvenții de facultate, tineri din Ungaria, încearcă să găsească locuri de muncă în Austria, de pildă în companii, deci ne confruntăm la ora actuală cu această problemă a exodului de materie cenușie, dar asta în măsura în care recunoașterea calificărilor, a competențelor și a remunerării acestora Eh, reprezintă o chestiune la nivel european, dar, eh, dar reprezintă și o problemă internațională, eh, dat fiind schimburile internaționale și e important ca sindicatele care le reprezintă în ceea ce privește cadrele, să facă în așa fel ca absolvenții de facultate să aibă condiții de salarizare suficiente în țările de baștină pentru a rămâne acolo. Iată, aici încercăm să lucrăm cu sindicatele africane în acest sens, fiindcă situația ocupării forței de muncă în rândul absolvenților de facultate uh, pe acest continent este dezastroasă la ora actuală. Uh, iată ce doream să vă spun eu. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Tatar. Dacă nu mai dorește nimeni să mai adreseze vreo întrebare, atunci Trecem la următorul grup de discuție, fiindcă mai avem un grup uh, de oaspeți și stă foarte bine cu timpul, mai că avem prea mult timp. Și mulțumesc um, invitațiilor noștri din al doilea grup și trecem la al treilea grup de discuții.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 Sí, sí, sí. Now, thank you. Thank you for being kind enough to help us out to make it in time. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați ajutat să ne-ați ajutat să respectăm timpul în această sesiune de după masă în care ar trebui să ținem cont de faptul că mulți dintre noi vom începe în curând weekendul nostru de Paști și că avem probabil mulți dintre noi de prins un avion. Ținând cont de asta, continuăm cu cea de-a treia parte a sesiunii din această după-amiază, care se referă la exemple practice. Această sesiune se, rezervă, se re referă la exemple practice de transferuri în cadrul aceleiași companii uh, și uh, problemele care pot să apară am invitat uh, doi reprezentanți uh, din uh, partea sectorului afaceri, pe de altă parte, pe de o parte vicepreședintele NASCOM și um, pe de altă parte Consiliul de Afaceri European, american Vom afla poziția dumnealor cu privire la propunerea comisiei și la documentul de lucru al raportorului. Îi vom asculta și vom păstra puțin timp de discuții înainte de a auzi uh, remarcile uh, de încheiere ale domnului Iacolino. În primul rând, îl vom asculta pe domnul Carl Cox, căruia îi urăm bun venit. Dumnealui este copreședinte din partea Uh, Uniunii Europene a grupului pentru forță de muncă calificată a Consiliului de Afaceri Europeano-American, EABC. Domnule Cox, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, o scurtă prezentare PowerPoint pe care o voi folosi. În primul rând, după cum s-a spus, reprezint Uh, Consiliul de Afaceri European-American, cea mai mare organizație transatlantică ce reprezintă interesele domeniului de afaceri. Membrii noștri se află în Uniunea Europeană, dar și în Statele Unite. Avem 72 de companii membre care, practic, reprezintă majoritatea sectoarelor uh, economiei mondiale, fa uh, industria farmaceutice, farmaceutică, telecomunicații, bunuri de consum, servicii de consultanță și așa mai departe. EABC, Consiliul de Afaceri European-American, salută propunerea Consiliului cu privire uh, la transferul uh, persoanelor în cadrul aceleiași companii. După cum spunea și reprezentantul Comisiei mai devreme, directiva ITC reflectă domen, uh, modelul de afacere actual în care uh, trendurile, tendințele demografice, dar și um, nevoia de a transfera persoane cu înalte calificări, având în vedere faptul că uh, există și din ce în ce mai puțini absolvenți în anumite domenii, este necesară. Avem preocupări în domeniul afacerilor uh, și dificultăți din ce în ce mai mari de a găsi persoane calificate care să fie disponibile um, pe toate piețele atunci când clienții noștri au nevoie de asta. Drept urmare, directiva cu privire la transferul persoanelor în cadrul aceleași companii este exact ceea ce trebuie companiilor pentru a aduce persoanele uh, potrivite la locul potrivit pentru o perioadă de timp limitată. Mi s-a cerut să mă refer la aspectele practice ale transferurile ale transferurilor uh, în interiorul aceleași companii, care sunt cazurile în care se întâmplă astfel de transferuri. Aș dori să vă prezint două scenarii posibile. Bineînțeles că există mai multe exemple, mai multe tipuri de scenarii, dar acestea sunt două care eu cred că merită discutate. De exemplu, un uh, mare, uh, o mare companie de, uh, care vinde software instalează un echipament nou în, la un client din Spania. Utilizată la aceste facilități, acest, această aplicație va duce la economii de 10.000 de euro pe zi pentru compania spaniolă. Din păcate însă, cu câteva săptămâni înainte de pornirea uh, acestui software, apare o problemă. Testarea preliminară a aplicației, a softului, nu poate să înceapă până nu este rezolvată problema. Programul uh, soft a fost dezvoltat în Statele Unite, iar expertiza tehnică se află în Statele Unite. Trebuie aduci cât se poate de rapid ingineri pentru acest uh, soft pentru a rezolva problema din uh, diferitele depozite ale clientului în diferitele uh, facilități din Uniunea Europeană, iar aceștia trebuie să rămână la fața locului câteva săptămâni uh, după lansarea programului pentru a se asigura că nu există probleme suplimentare. Acesta este unul dintre scenarii. Al doilea scenariu. Uh, se referă la o mare companie de uh, producție germană, deci o companie cu sediul în Uniunea Europeană. Această companie a uh, angajat de curând uh, tineri manageri uh, din piețe uh, crescânde din America uh, Latină și Asia. Cinci persoane. Aceștia, uh, persoane din țări terțe, vor veni în, la sediul din Germania pentru o perioadă de șase luni Uh, pentru a învăța procedurile interne, să învețe să um, dezvolte strategii de, marketing pentru piețele pentru care sunt responsabili și să învețe uh, lucruri cu privire la dezvoltarea produselor. Apoi se vor întoarce în țările lor pentru a lucra pe posturi de conducere în filialele companiei germane. Directiva ICT poate facilita situații precum cele prezentate uh, anterior și să se asigure că uh, companiile pot aduce la fața locului talentele din întreaga lume și că practic pot aduce acești oameni în Uniunea Europeană și la clienți din Uniunea Europeană. Nu s-a discutat foarte mult la, despre valoarea uh, Uh, ICT, însă nu s-a menționat valoarea uh, care poate fi adusă clienților, nu numai angajatorilor. Nu totul, uh, nu este vorba numai așadar de beneficiul și avantajele pentru angajați și angajatori, dar și pentru clienții din Europa. Pentru a încheia, există o serie de aspecte cheie ale, procedu- ale propunerii care sunt foarte importante pentru afacerile și companiile din Uniunea Europeană. Uh, nu am să le parcurg pe toate cele 13 pe care le-am listat aici, însă aș dori să mă uh, concentrez asupra 5 aspecte. În uh, per, uh, cazurile pe care le-am prezentat, de exemplu, uh, compania uh, de soft care uh, are un client în Spania, dar și compania din Germania. E bine, aici există uh, o serie de aspecte cheie. În primul rând, uh, mobilitatea în interiorul Uniunii Europene. De exemplu, în uh, cazul companiei spaniole, această uh, companie avea depozite în întreaga Uniune Europeană. Deci persoana care ar fi fost adusă dintr-un stat terț ar fi trebuit să lucreze nu numai în Spania, ci în întreaga Uniune Europeană. Apoi, posibilitatea persoanei transferate de a lucra nu numai la locațiile și sediile uh, angajatorului, ci și la uh, sediul unui client. În acest caz, dacă nu ar exista această permisiune, persoanele din America nu ar fi putut rezolva acele probleme. Apoi, testul privind piața forței de muncă. Din păcate, acest uh, test ar um, întârzia uh, decizia pozitivă pentru acest transfer și, drept urmare, ar întârzia, să spunem, um, Um, posibilitatea inginerului american să ajungă în depozitele din Spania. Apoi, uh, prevederea cu privire la uh, contractul de muncă existent. Perioada de 12 luni este prea lungă. Noi am sugera o uh, perioadă mai scurtă. Dacă luăm exemplul tinerilor manageri care au fost angajați să lucreze în filialele străine ale companiei germane, e bine, acești, aceste persoane sunt angajate uh, și ar trebui să înceapă munca cât se poate de rapid, iar o, o perioadă de așteptare de 12 luni ar fi prea lungă uh, pentru ca ei să-și înceapă munca. În concluzie, aș dori să spun că membrii noștri salută posibilitatea de a fi implicați și de a coopera cu Parlamentul, Consiliul și Comisia pentru elaborarea acestei directive care ar duce la uh, o creștere a competitivității uh, economiei europene care este atât de dependentă de, uh, de accesul la cunoștințe și de libera circulație a acestor uh, competențe. Mulțumesc, domnule Cox, spune președintele. Iată niște cazuri foarte practice pe care le-ați împărtășit cu deputații uh, europeni. Acum îl vom asculta pe domnul Ahmed Nif Sarkar, vicepreședinte al NASCOM. Aveți cuvântul. Thank you, Chip. Uh, thank you the... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei Libe pentru um, ocazia de a mă exprima aici. Uh, sunt vicepreședinte al NASCOM pentru cei dintre dumneavoastră care nu cunoașteți NASCOM, noi suntem organismul uh, de comerț al industriei tehnologice în India. Avem uh, peste 100.000 um, de uh, membri în care intră companii multinaționale, Microsoft și așa mai departe, dar și companii mari la nivel mondial care și-au, stabil, și-au înființat centre de te- tehnologice în India. Uh, este vorba de companii care au centre tehnologice în India, cum ar fi Philips, chiar uh, și aceștia sunt membri, iată câteva exemple. Noi sprijinim această directivă și suntem de acord uh, cu comentariile antevorbitorilor mei. Aș dori, în primul rând, uh, să vă spun de ce este nevoie de astfel de persoane transferate. De ce? Pentru că ei joacă un rol foarte important în asigurarea competitivității europene. Permit uh, afacerilor europene să facă față uh, unor uh, lacune de calificări și aceste persoane care sunt situate în diverse părți ale lumii trebuie să uh, Uh, trebuie să poată fi accesibile aceste calificări oricând uh, și oriunde s-ar afla. Cum uh, se desfășoară în practică acest lucru? Avem um, o companie telecom care a pus la punct un sistem care ar permite clienților să acceseze un nou sistem pe iar um, în realitate acest lucru s-ar fi putut întâmpla în, în India de pildă și uh, inginerii înalt calificați care au lucrat aici trebuia să permită clienților să acceseze acest sistem. Iar odată ce, va fi folos, ce este folosit cu succes acest sistem, inginerul pleacă uh, la altă filială sau se întoarce în țara de origine. Așa stau lucrurile? E așa de simplu oare? Nu. Europa este o piață unică și acest lucru poate este valabil pentru produse, dar uh, la servicii Europa nu este încă o piață unică. Și duc mai departe acest exemplu. Să zicem că acest uh, inginer trebuia să se deplaseze în patru locații în Europa. Această persoană ar uh, trebui să obțină un permis uh, de muncă pentru Germania, să zicem după aceea, să se întoarcă acasă, să primească un nou permis de uh, lucru uh, pentru Franța, după aceea să fie detașat acolo și tot așa, să facă acest lucru de mai multe ori. Ceea ce sporește costurile, duce la pierderi de eficiență și cine plătește până la urmă? Ei bine, companiile europene, deci consumatorii europeni, și competitivitatea europeană are de suferit. Statele membre au um, criterii de eligibilitate diferite, procese diferite, perioade de timp diferite și acest lucru sporește nesiguranța mediului de afaceri european. Noi avem nevoie de uh, un sistem uh, transparent, simplificat pentru persoane transferate în cadrul aceleiași companii la nivel european care să permită mobilitatea. Trebuie să existe controle, bineînțeles, pentru a evita riscul abuzurilor. S-au adresat întrebări cu privire la persoanele transferate în cadrul aceleiași companii. Vreau să vă spun ce nu fac aceste persoane. 1. Uh, nu este vorba despre migrație permanentă aici. S-a efectuat un studiu în Marea Britanie când uh, a introdus această politică privind migrația anul trecut Marea Britanie și se spunea că perioada de ședere este de 18 luni în medie. Deci se termină treaba și merg mai departe la următorul post. 2. Aceste persoane nu reprezintă cauza șomajului. O cauza a șomajului la ora actuală avem 16.000 de uh, persoane transferate. Deci, um, în, total um, totalul de muncă este vorba de 0,2%. Deci, nu pot fi ei responsabili pentru șomaj. Dacă ne folosim cum trebuie de talentele globale, vom ajunge la o îmbunătățire a concurenței și competitivității europene, ducând la o mai bună ocupare a forței de muncă. Iar aceste persoane nu uh, înlocuiesc uh, lucrătorii la nivel local, fiindcă ar fi plătiți mai puțin. Dacă, ar, dacă companiile ar putea să recruteze personal la nivel local, ar face fiindcă ar fi mai puțin costisitor, dar cel mai adesea acești specialiști alți specializați nu sunt prezenți acolo, nu există acolo. Și adesea costurile Uh, acestor persoane transferate în cadrul aceleași uh, companii sunt foarte ridicate, fiindcă este vorba de locuință, de, de indemnizație pentru uh, relocalizare și așa mai departe. Deci, repet ce am spus, nu e vorba de migrație permanentă, nu sunt sursa șomajului și nu uh, sunt o mână de lucru ieftină. Mulțumesc foarte mult, Misa mi-a expirat timpul alocat și vă sunt la dispoziție, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Niv Sarkar. No. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. mi s-au prezentat două experiențe cu privire la acest subiect al persoanelor transferate în cadrul aceleiași companii și, dacă doriți, stimați colegi, aveți acum ocazia să luați cuvântul domnule Mulder. Mulțumesc you. Uh, foarte succintă pentru domnul uh, Cox. Dânsul a spus că o perioadă de 12 luni ar trebui regândită pentru a fi scurtată. Credeți că o perioadă de trei ani nu ar trebui și ea uh, regândită? Oare nu este și ea prea lungă? Pot să răspund uh, direct? spune domnul Cox, o perioadă de trei ani este perioada maximă în care uh, o astfel de persoană poate să lucrească în Uniunea Europeană. Perioada curge de la un minim de trei luni până la un maxim de trei ani. Considerăm că acești parametri sunt în regulă. I, I, I would agree with that because... Da, sunt de acord cu asta pentru că Comitetul uh, consultativ din acest uh, sector uh, a afirmat clar că perioada nu trebuie să fie mai scurtă de trei luni de zile. for which he is responsible here in the Labour Committee. Domnul Iacolino are cuvântul, responsabil pe acest subiect în cadrul comisiei uh, noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că am reușit uh, să respectăm uh, timpul alocat și asta mă bucură foarte mult, pentru că îmi imaginez uh, că oamenii își doresc să se întoarcă acasă în țările de origine. Am uh, ascultat uh, diversele comentarii și de exprimate de membri care m-au ajutat foarte mult și mă vor mai ajuta în momentul în care voi pregăti avizul pentru Comisia Libe. Am ascultat cu atenție diversi raportori, diversi experți precum și comentariile vaste și detaliate pe care au reușit să le facă din perspectiva contextului pe care îl uh, reprezintă. Sunt uh, puncte de contact aici uh, cu um, raportorul din partea Comisiei pentru Ocupare, care aparține unui alt grup politic, însă amândoi vom reuși să acoperim domeniile de responsabilitate. Vom reuși să conchidem. Acum, din perspectiva mea, acest document uh, a adus uh, o valoare adăugată suplimentară cu privire la modul în care se organizează companiile pentru a putea să atragă lucrători uh, înalt calificați uh, cu documente legale pe care nu reușesc să îi găsească uh, într-o altă companie, într-un singur uh, stat. Evident, se respectă principiul preferinței date lucrătorilor comunitari. Odată ce propunerea de directivă devine directivă, totul se poate uniformiza și simplifica pentru a obține o procedură mai lină care va opri apoi uh, ceea ce raporta domnul Cox uh, cu privire la marile probleme pe care le au uh, companiile atunci când nu reușesc să găsească tinere talente care să se dovedească a fi foarte utile pentru propria organizație sau pentru anumite filiale. Am ascultat opinii diverse din partea eurodeputaților și din partea celor care activează în domeniu. Sunt oameni care au uh, răspunderi în acest uh, domeniu și uh, acționează în numele diverselor categorii de lucrători. Sunt oameni care consideră că politicile familiale ar trebui îmbunătățite sau măcar reținute. S-a menționat și nevoia de a avea definiții adecvate în domeniul de care ne ocupăm univoca e completa. Diceva Manservisi perché questo attiene... Definițiile trebuie completate sau clarificate și um, colegii noștri s-au referit uh, la faptul că anumite definiții uh, se aplică chiar și în uh, propriile state membre. Unii au sugerat să existe un cadru de referință cu privire la uh, aceste persoane uh, foarte bine calificate sau cu privire la definiția uh, stagiarilor. Trebuie să putem uh, măsura criteriile în lumina diverselor uh, principii și nu e suficient să ne referim la uh, flexibilitate, ci să precizăm lucrurile clar. Unii s-au referit la articole 14, 15 și 16 care ar putea fi uh, modificate și e clar că nu putem spune că în um, dezbatele parlamentare n-ar putea să existe un anume efect din partea acestor uh, idei uh, vitale. Nevoia de a atrage tinere talente, nevoia de a permite libera circulație, de a permite schimbări uh, pentru companii câtă vreme permitem și reîntregirea familiei pentru ca oamenii să poată rămâne flexibili și să se poată mișca dintr-un loc într-altul. în anumite cazuri, soțiile rămân uh, acasă, într-un stat, și soțul uh, e mutat în străinătate la o filială a companiei uh, pentru care lucrează, așa familia ar fi despărțită. Există o intenție în cadrul comunității ca fluxurile migratorii acum fiind neneoprit, uh, să putem să redefinim uh, acordul Schengen, purtând discuții constructive cu statele membre care uh, să dea dovadă de responsabilitate și de conștientizare a problemei în Consiliu. Am ascultat și părerea Consiliului, am ascultat pe unii care vorbeau în legătură cu perioada de un an care ar fi în regulă, trei ani care ar fi o perioadă mai bună decât un an și așa mai departe, în funcție de um, faptul că acești lucrători ar putea fi specialiști sau doar stagiari. Toate acestea vor fi luate în considerare la timp în evaluarea mea. Rămâne însă sigur faptul că piața europeană în acest uh, moment, uh, așa cum au afirmat și experții, trebuie să recurgă la noi uh, resurse care ne-au scăpat până acum. Oamenii trebuie să aibă cunoștințe necesare, la fel și contextul cultural pentru a exista un transfer de cunoștințe odată cu transferul acestor persoane. Și revin de unde am uh, pornit, trebuie să fim mai uh, competitivi și să aducem competitivitatea înapoi în sistemul uh, european. Trebuie ca oamenii să fie implicați uh, în uh, procesul de producție, mai ales uh, tinerii, într-un sistem care să fie mai simplu. Antevorbitorul meu a vorbit despre cadrul de aplicare al acestui dosar și despre sectoarele care ar trebui lăsate pe din afară în ceea ce privește drepturile și profilurile sociale și acest aspect este relevant. Il concorso di responsabilità di due commissioni se face trimitere și la Comisia pentru Ocupare pentru a ne asigura că aceste două comisii au uh, pondere importantă în, și egală în procesul de luare a uh, deciziei uh, în conformitate cu vechiul articol 50 din uh, cauza cadrului uh, juridic și a restricțiilor sale, uneori ar putea apărea, apărea probleme aici. Domnul Cox uh, spunea că numerele, mă rog, cifrele din acest moment sunt cifre reduse. Sperăm așadar că cu acest text datorită sprijinului uh, indispensabil al doamnei Cales, uh, vom uh, putea să prezentăm un adevărat document de lucru peste puțină vreme. Un document de lucru care poate fi oricând îmbunătățit, evident. Proiectul de raport va fi prezentat pe 15 și 16 uh, iunie în cadrul Comisiei Libe, iar termenul de înaintare a amendamentelor uh, a fost fixat pentru jumătatea lui uh, iulie. Um, în octombrie sau uh, septembrie am mai putea discuta acest uh, aspect. La începutul lui octombrie în Comisia pentru Ocupare va avea loc uh, votul, cred că pe 6 octombrie, iar votul orientativ pe 17 octombrie. Iar în luna următoare, pe 23 noiembrie, vot final ne vom afla sub uh, președinția poloneză. Am discutat uh, cu ministrul uh, responsabil polonez care dorește să asigure continuitatea măsurilor întreprinse de președinția maghiară. Credem că vom finaliza munca pe acest dosar în decursul președinției poloneze. În același timp și în plus, pe lângă concluziile legate de acest dosar, cred că vom putea conchide și cel al dosar, cel al lucrătorilor sezonieri, pentru că cele două dosare sunt complementare. Cred că aceste două texte reprezintă un răspuns uh, serios uh, dat uh, problemei fluxurilor migratorii regulate, legitime, care sunt în favoarea pieței muncii fiindcă urmează Paștele, vă urez sărbători uh, fericite uh, tuturor și mă gândesc că vom avea ocazia să rediscutăm uh, cu colegii aceste subiecte. Anumiți colegi, din motive evidente, n-au putut fi prezenți uh, astăzi, însă sunt uh, cu toții conștienți de importanța acestui uh, dosar. Prin urmare, va mai trebui să discutăm lucrurile pentru a defini niște reguli clare, transparente și legitime. Domnul președinte, mulțumim mult, domnule Iacolino, mulțumim tuturor participanților, experților, tuturor deputaților care au la parte la uh, această audiere lungă și uh, utilă pe care am organizat-o pe toată durata acestei zile. Cred că aceste concluzii um, au uh, fost uh, stimulatoare pentru um, activitatea care uh, urmează. Urmează Paștele, iar după această mini-vacanță de care vă veți bucura cu toții, ne vom revedea cu bine. Vă urăm sărbători fericite și sperăm că vă veți reveni cu forțe proaspete după această vacanță. Mulțumim!